Buongiorno, colleghe, colleghi! Bună ziua, stimate colegi, stimați colegi! Domnul Rubic a cerut cuvântul în legătură cu regulamentul. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de președinte al Comisiei STOA a Parlamentului European, Vreau să spun că domnul Steve Tolan, care uh, conduce un program de educație în Zambia și vreau să-l felicit pentru premiul pe care Comisia STOA l-a acordat din partea Parlamentului European. Este în tribună și vă rog să îl aplaudăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rubic. Bineînțeles, ne asociem acestor aplauze. Iar acum îi dau cuvântul domnului Morganti. Domnule Morganti, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să păstrăm un minut de reculegere pentru victimele catastrofei navale ale navei Costa Concordia în preajma insulei Giglio din Toscana. Până în prezent, 11 uh, corpuri au fost recuperate. Uh, oamenii provin din diverse țări, dar problema este că 29 de persoane încă sunt date dispărute, ca atare numărul morților poate să crească. Mulțumesc, domnule Morganti. Sunt convins că toți colegii împărtășesc uh, propunerea dumneavoastră, de aceea vă propun să păstrăm un moment de reculegere.